comisar pentru transporturi, Violeta Bult. Pe ordinea de zi avem declarația Comisiei Europene în legătură cu viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației. E, naturalmente, diamo la parola subito. Are cuvântul acum doamna comisar. Poi apriamo. Și apoi deschidem dezbaterea. Prego. Domnule președinte, stimați eurodeputați, permiteți-mi să încep prin a spune că sunt foarte încântată să ne aflăm astăzi aici pentru a discuta viitorul pachet de măsuri în domeniul aviației, viitoarea strategie pentru aviație în Europa și salut interesul pe care l-ați acordat acestei teme. Mă bucur să văd că opiniile și evaluările noastre sunt acoperite în multe privințe. Așa cum știți, aviația este un conductor al creșterii economice, al mobilității și al comerțului. Iată de ce o, un sector al aviației competitiv joacă un rol crucial pentru economia UE în atingerea priorităților Comisiei Europene. Europa trebuie să-și mențină rolul de lider în interesul cetățenilor săi și al întreprinderilor sale. Comisia salută susținerea acestei abordări în uh, proiectul dumneavoastră de rezoluție și accentul pe care îl puneți asupra industriei aeronautice ca și un contributor important la creștere, ocupare, tocmai pentru a obține un sector aviatic competitiv. Suntem de acord cu apelul dumneavoastră pentru o strategie pe termen lung pentru sectorul aviatic ca atare uh, inițiativele comisiei ce vor urma pentru o strategie în aviație, ce vor fi adoptate pe 2 decembrie, vor reprezenta contribuția noastră pentru a ajuta în structurarea viitorului aviației europene într-o manieră holistică și inclusivă. În ce privește solicitările dumneavoastră exprese, ținând seama de faptul că munca noastră este încă în curs de derulare, permiteți-mi să subliniez câteva puncte. 1. Perspectiva globală. Piața aviației la nivel internațional e în schimbare, se reformează, dar nu trebuie să ne temem de această piață, ci trebuie să jucăm noi înșine un rol în structurarea acestei noi lumi. În acest context, sunt de acord cu dumneavoastră, e esențial pentru aviația UE să fie bine echipată, să poată competiționa cu jucătorii puternici de pe piața globală. Ne confruntăm cu o competiție neîncetată din regiuni precum Asia și Orientul Mijlociu, de unde tocmai revin astăzi și nu pot decât să vă confirm acest lucru. Printr-o politică ambițioasă pentru aviație, UE ar putea contribui special prin uh, acorduri cu parteneri cheie, ar putea asigura accesul la piață pe baza unui cadru reglementar care promovează valorile standardele UE, permițând oportunități reciproce și împiedicând concurența neloială. Salut apelul dumneavoastră la măsuri care să uh, abordeze concurența neloială în sectorul aviației. Iată de ce Comisia în acest moment se gândește la noi măsuri pentru a aborda practicile comerciale neloiale din partea statelor sau operatorilor din țări terțe. În al doilea rând, piața internă. Din această perspectivă vedem că există anumite companii aeriene care se confruntă cu probleme continue. Alte linii însă o duc foarte bine. Uh, aeroporturile mari au profituri mari, aeroporturile mici se luptă să își câștige existența. În ciuda mm, faptului că industria performează bine comparativ cu alte regiuni ale lumii, uh, indicatorii de performanță însă arată un peisaj mixt. Iată de ce am analizat mai atât reglementar și știm că sunt necesare ameliorări pentru ca sectorul să devină mai eficace ca să oferim stabilitatea investitorilor, să încurajăm inovarea, soluțiile tehnice, cercetarea și siguranța. În al treilea rând, EASA. Am încredere că propunerea de a revizui regulamentul de funcționare EASA va permite agenției să funcționeze bine și să răspundă nevoilor în schimbare ale cetățenilor, ale autorităților de reglementare și introducție. E nevoie de noi mecanisme pentru o supraveghere mai atentă a siguranței și ca regulile să fie proporționale și bazate pe reguli. Iată de ce vom stabili un cadru reglementar pentru toate operațiunile cu drone în Europa și asta proporțional cu riscul asumat. Aș felicita Parlamentul pentru uh, raportul elaborat pe tema dronelor. În al patrulea rând, probleme sociale. Există multe astfel de probleme sociale care trebuie să abordate pentru a asigura o creștere sustenabilă. Sunt de acord, trebuie să ne menținem leadership în aviație, inclusiv printr-un personal uh, calificat și performant. În același timp, modelele de business Uh, model, noi modele de business au apărut și consecințele lor asupra ocupării trebuie analizate. Un dialog social comprehensiv este esențial, prin urmare, în această direcție. 5. Ameliorări și inovații. Salutăm faptul că ați subliniat importanța implementării cerului unic european. CES 2.1 Plus este uh, va permite modernizarea managementului de trafic și va permite o supraveghere mai atentă a siguranței uh, serviciilor de navigație aeriană. În plus, permite capacități uh, suplimentare de performanță de mediu, mai puține congestiuni și mai puține întârzieri pentru pasageri și costuri reduse pentru aviație. În ce privește SESAR, Acum avem un proiect uh, coerent, guvernat de un cadru reglementar ferm, susținut de parteneriate solide și de stimulente UE, așa încât conceptele de management de trafic aerian să fie unele realmente inovatoare. Vă împărtășim dorința de a implementa toate aceste lucruri cât se poate de rapid și pentru acest motiv nu pot decât să fac eco uh, insatisfacție dumneavoastră cu dosarele uh, pe tema aviației care sunt încă pendinte. Uh, cerul unic european 2 plus și dreptul pasagerilor. Susținerea dumneavoastră politică este cât se poate de binevenită. În al șaselea rând, mediul. Impactul asupra mediului trebuie luat în seamă într ce sector în continuă expansiune. Soluțiile tehnice, inovațiile pot uh, Uh, contribui la reducerea amprentei de carbon a sectorului aviatic și am putut fi martoră eu însă uh, la ultimele uh, expoziții aviatice de la Dubai și Paris, tehnologia aici pentru a ne ajuta și în același timp Uniunea Europeană a implementat niște instrumente reglementare care să abordeze emisiile de CO2 și Trebuie să încercăm să obținem soluții la nivel global. Vom face tot ce ne va sta în putință pentru ca aceste lucruri să se chiar întâmple. Cred că lucrând împreună putem obține un sector aviatic european și mai puternic și aștept cu interes opiniile dumneavoastră pe această temă. Grazie, grazie.

Mulțumesc și acum pentru socialiști și democrați are cuvântul uh, domnul Ertug. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi. Ați, v-ați referit la multe elemente importante pentru noi. Industria aeriană cu 5,1 milioane de angajați, Um, cifră de afaceri 56 de miliarde pe an contribuie în mod semnificativ la PIB. Deci rolul acestui sector este esențial. Și totuși avem probleme cu competitivitatea la nivel internațional. Acest lucru nu poate fi negat. Astăzi decidem și ce și-ar dori Parlamentul să fie în acest pachet și să propună Comisia Europeană. Știm că liniile aeriene uh, Uh, europene sunt supuse unei concurențe internaționale foarte puternice și trebuie să putem spune asta. De multe ori această concurență internațională se bucură de un avantaj prin sprijin de la stat, fie că sunt state din Golf sau state din uh, zona asiatică. Însă, răspunsul nostru nu trebuie să fie izolarea, ci mai degrabă o strategie inteligentă, proactivă, pentru a crea condiții de piață egale pentru toată lumea. Cooperare pe bază de echitate și transparență. Foarte concret, ne-am dorit revizuirea directivei 868 uh, din 2004 și la nivel intern am vrea să, ar trebui să ne facem uh, temele, astfel încât la nivel internațional să putem să um, obținem anumite obiective. Și aș dori să mă refer și la aspectele sociale, doamnă comisar. Ați spus că avem nevoie de lucrători uh, bine formați și motivați, însă avem și foarte multe locuri de muncă precare, contracte cu zero ore garantate, condiții uh, de zbor care trebuie, și multe altele care trebuie îmbunătățite. După cum spuneam, trebuie întâi să ne facem temele acasă și apoi să-i tragem după noi și pe cei de la nivel internațional. Mulțumesc, doamna Foster. Vă rog, două minute. A nume, naturalmente, del gruppo de Bineînțeles, în numele ECR. Um, mulțumesc. Doresc întâi să mulțumesc raportorului pentru munca sa pe acest text de rezoluție și mă voi focaliza pe conținutul acestuia. Sigur, efortul pe care l-am făcut pentru a obține susținerea tuturor grupurilor politice, dar chiar dacă suntem de acord în bună măsură cu conținutul, există trei ariche pe care noi nu le putem susține. 1. Referința la tot ce ține de competiție concurență. Nu e rolul UE să determine în ce fel uh, companiile din state terțe își finanțează sau conduc afacerile cu excepția situațiilor în care există acorduri internaționale sau bilaterale, nu putem interfera. Pentru că am dăunat credibilității UE și am structurile noastre întreprindere. În al doilea rând, agenda socială. Subliniem că industria aviației este un sector în creștere care a atras și a oferit uh, locuri de muncă Uh, și pentru a continua acest trend, uh, tot ce ține de standarde practice și condiții de muncă, inclusiv uh, negocieri colective, toate aceste măsuri trebuie menținute, însă alineatele următoare sunt mult prea prescriptive, intrând în detalii ce se referă la contracte de muncă, locația lucrurilor de muncă și așa mai departe. Acestea însă țin de legislația națională și nu trebuie abordate în Comisia TRAN. În fine, la alineatul 23 se face o referire la rolul EASA și, deși recunoaștem rolul agenției ca un foarte important în ce privește siguranța special, noi nu susținem o voce unică în Europa pe această temă. țările uh, terțe uh, aderarea ICAO prin Convenția de la Chicago și fiecare stat membru trebuie să-și asume rolul său. În fine, domnule președinte, acestea trei motivele pentru care am introdus o rezoluție separată ECR și nu vom putea în acest moment susține rezoluția comună. Cu toate acestea, mulțumim raportorului și așteptăm, doamnă comisar, să primim propunerea dumneavoastră în luna decembrie. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Meisner pentru ALDE, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru intervenția dumneavoastră și pentru ultimele impresii din uh, statele din Golf. S-a spus deja, domeniul aviatic este foarte important și din punct de vedere economic și este important pentru că depinde de el multe locuri uh, de muncă, direct și indirect, și este esențial să menținem acest sector puternic. Putem să facem mai multe lucruri. În primul rând, să obținem mai multă inovație, mm, să implicăm noi materiale, noi energii, noi tipuri de energie. În urmă cu trei ani um, am văzut o prezentare referitoare la uh, avionul viitorului, um, și încă nu am ajuns acolo. Avem nevoie de asemenea de avioane care să facă mai puțin zgomot, avem nevoie de posibilitatea de a se trece mai ușor prin, securi- prin uh, controle de securitate. Avem nevoie de soluții uh, globale în ceea ce privește uh, emisiile de CO2 și avem nevoie de o soluție pentru competitivitate. S-a spus deja, nu numai statele din Golf, ci și altele îngreunează uh, concurența loială și trebuie să vedem ce putem face aici. Trebuie și această directivă 868 să fie uh, revizuită pentru a vedea dacă avem ce ne trebuie ca reglementare pentru a face față condițiilor de piață. De asemenea, cred că este important să ne gândim că nu avem numai liniile aeriene, ci avem și locuri de muncă în aeroporturi, uh, Uh, în industria aviatică în general. Și da, atunci când va veni propunerea comisiei, va trebui să fim atenți astfel încât propunerea să finale să fie echilibrate pentru a vedea cum putem uh, îmbunătăți competitivitatea. Asta se poate face și prin acorduri de uh, transport aerian. Acest lucru este prevăzut și în rezoluția noastră. Câteva puncte la care aș dori să mă mai refer. Condițiile de lucru sunt importante, avem nevoie de locuri de muncă atrăgătoare și o formare continuă bună și în plus, pentru pasageri și pentru echipaj avem nevoie de sisteme de securitate. sateliții trebuie să poată găsi întotdeauna un avion în caz că există o problemă. Uh, trebuie să avem uh, cerințe în ceea ce privește sănătatea mentală a piloților și, uh, bineînțeles, nu trebuie să uităm și micile avioane. Încă un element. Avem nevoie de un spațiu aerian unic european Sperăm că în viitor vom reuși să obținem asta. Mulțumesc, domnul Lopez Permejo, un minut și jumătate numele GUE Angel. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac referire mai întâi la aspectele sociale. În legătură cu intervenția doamnei comisar, consumatorii sunt și ei sau sunt în primul rând uh, producători și um, Orice avantaj uh, legat de condițiile lor sociale nu poate fi considerat un avantaj, pentru că sectorul uh, aviatic, transporturile aeriene sunt afectate de dumpingul social și acesta afectează inclusiv uh, siguranța, așa cum arată studii recente. Um, nu trebuie să se liberalizeze excesiv sectorul în detrimentul celor care lucrează în acest sector. Trebuie să pornim de la armonizarea condițiilor uh, salariale mai întâi și pe baza unor negocieri colective. Dacă nu, vom uh, uh, continua să distrugem locurile de muncă de calitate um, și va scădea, deci, calitatea acestor locuri de muncă. Consecințele pot fi grave, așa cum s-a văzut în ultimul conflict de la Air France. În liberalizarea sectorului au avut loc privatizări masive în acest sector. În ultimii ani suntem împotriva acestor privatizări pentru că, așa cum arată agenția spaniolă, pot, uh, aceste uh, privatizări au loc în condiții scandaloase. Sectorul aviației, pe de altă parte, contribuie mult la emisiile globale uh, Uh, de gaze cu efect de seră. Înainte de COP21, Comisia trebuie să acționeze. Are cuvântul acum doamna Deli, trei minute, numele grupului verzilor. Iată, Trei minute, e mult astăzi. Madame la comisar, colegi. Doamna comisar, dragi colegi. Aviația e cel mai mare emițător de gaze cu efect de seră dintre transportul pe kilometru și pe pasager de trei ori mai nociv pentru climat decât m, mm, autovehicul. Imaginați-vă un dus întors Londra-New York. Generează cam atâtea gaze cu efect de seră cât o singură persoană care se încălzește timp de un an de zile. Și totuși, în mod bizar, acest tip de transport e exonerat de impozite. Nu există taxă pe kerosen, prea puțin TVA pentru zborurile transfrontaliere. Astfel, companiile aeriene sunt campioanele cadourilor fiscale. E oare normal ca tocmai kerosenul să fie singurul carburant fosil care nu e taxat? Și de ce celelalte sunt suprataxate atunci când aviația atât de puțin sau deloc? Din 1990 încoace, pe măsură ce prețul biletelor de avion scade, emisiile din sector au crescut cu 110% și ar putea chiar să se tripleze până în 2050, ducându-ne mult, mult mai departe de cele două grade de uh, încălzire climatică. Acum, uh, înainte de COP21, haideți în sfârșit să taxăm kerosenul măcar cât ceilalți, ceilalți carburanți și să renunțăm la TVA-ul minimal în domeniul aerian. Aspectele sociale. Aviația a devenit o junglă economică unde totul e permis contracte zero ore, uh, societăți uh, cu tip poștale, salarianții trebuie să aibă drepturi garantate prin legislația europeană. Doamnă Bulț, vă am încredere în dumneavoastră, ne-ați spus în luna iunie că nu veți întoarce privirea de la aceste subiecte. Atunci, haideți să terminăm cu dumpingul social și cu dumpingul fixal în domeniul aviatic, care sunt întotdeauna în detrimentul salariaților, să redeschidem reglementarea 68.4 care n-a fost niciodată pusă în aplicare împotriva practicilor tarifare neloiale. Să uh, stopăm odată companii ca Ryanair, Norwegian Airlines și altele, forțându-le să respecte dreptul, legea. Această reglementare trebuie să ne permită și să luptăm împotriva concurenței neloiale a companiilor din zona Golfului, Qatarul, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, oferă 10 de miliarde de euro companiilor lor pentru a competiționa pe piața internațională. Cum vreți ca companiile europene să poată răspunde acestor provocări de piață? împotriva practicilor de stat neloiale care falsifică concurența. Deci avem trei provocări în față în sectorul aviatic. Unu, provocarea climatică, cea socială și cea de-a treia, cea internațională. Trebuie să răspundem încă de astăzi fiecarea Rezoluția PP-ului nu răspunde în niciun fel acestor provocări, dar rezoluția ecologiștilor aduce și soluții concrete, pentru că, fără acestea, din nou, planeta, salariații și consumatorii sunt cei care vor plăti din nou și din nou prețul. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președintele. Are cuvântul doamna Aiuto. Un singur minut. În numele grupului EFTT. Cari colegi! Dragi colegi, cea mai bună companie europeană din ultimii 5 uh, ani, conform uh, sistemului Skytrax, nu este dintr-un stat membru, este Turkish Airlines Uh, lumea e în schimbare și uh, rutele aeriene se deplasează din, pe continentul nostru spre Asia, uh, trecând prin Orientul Mijlociu. Dacă ne uităm în jurul nostru, companiile cele mai performante ca volum de pasageri sunt Emirates, Qatar Airways, Etihad și Turkish Airlines. Nu putem să nu recunoaștem falimentul strategiilor politicilor europene, care uh, Um, în care um, sunt prezente din ce în ce mai mult capitaluri unor țări terțe în industria noastră. De exemplu, în um, Italia a fost vândută o bună parte din capitalul uh, companiei uh, al Italia, fostei companii italiene Italia. Compania Etihad. A fost considerat un succes major al guvernului Renzi, uh, având în vedere carențele în gestiune din anii trecuți. Dar care este rezultatul? Industrie slabă, necompetitivă, dezorientată, mm, în care lipsește planificarea fluxurilor, hub-urilor și conexiunilor locale. Ne întrebăm ce are de gând să facă Comisia să schimbe tendința din anii trecuți și să revigoreze această industrie europeană, apărând-o uh, față de companiile străine sau uh, să accepte declinul acesteia. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Anautu pentru grupul ENF. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. La început aș dori să spun că sunt destul de reticentă față de cerul unic european. Cele mai bune uh, intenții din lume pot să stea la baza acestuia, dar cred că simplificarea vieții civile europene ne va face să creăm un mecanism ineficient și deloc flexibil. Rezoluția pe care o propunem comisiei mi se pare interesantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, din ceea ce privește securitatea și, bineînțeles, noi întotdeauna sprijinim consolidarea securității în orice domeniu caracterul aviației civile pe care o cunosc, pentru că am lucrat 35 de ani la Air France, cere ca securitatea să fie maximă. Ar fi momentul, chiar este momentul să se ia măsuri în aviația civilă în ceea ce privește uh, urmărirea medicală a echipajelor de bord și asta în, uh, după tragedia German Wings Mă bucur că rezoluția comună sprij cere sprijinirea companiilor aeriene europene. Nu putem să stăm cu brațele încrucișate și să vedem cum uh, companiile naționale se prăbușesc una după alta, pentru că ele fac parte din patrimoniul nostru. Bineînțeles, toată lumea trebuie să facă eforturi, inclusiv salariații, însă companiile noastre nu vor putea să supraviețuiască dacă nu sunt puse pe picior de egalitate cu concurenții lor, în special uh, companiile din Turcia și din statele din Golf. Aceste țări sunt uh, subvenționate uh, și primesc și ajutor indirect, carburant aproape gratuit, nu plătesc taxe de aeroport, și așa mai departe. Și toate acestea sunt în detrimentul statelor, ă, companiilor europene care nu pot să primească niciun fel de ajutor pentru că comisia le, le interzice în numele acestei ă, concurențe. Recomandăm comisiei să recomandând Comisiei să reducă emisiile de ă, gaze de efect de seră, povara asupra companiilor va fi cu atât mai grea și, bineînțeles, până la urmă, prețul biletelor va crește. Mulțumesc! Iscritti, onorevole Epitideios. Mulțumesc de la neafiliați. Are cuvântul domnul Epitideios. Un minut. Președinte, o cladost în aeroporticon metaforon. Mulțumesc, domnule președinte. Transportul aerian poate fi un factor de dezvoltare economică și de creștere în statele europene, dar pentru asta e nevoie și de o strategie a Uniunii Europene, o strategie nouă care să poată răspunde provocărilor prezentului și viitorului. Acest sector trebuie să fie competitiv pentru a face față presiunilor economice, special venite din exteriorul Uniunii Europene și e important să acționăm Trebuie să facem față concurenței neloiale, să consolidăm siguranța zborurilor și, în fine, e necesar să fie posibil să adoptăm tehnologii favorabile mediului. Trebuie sporit numărul de locuri de muncă, trebuie să fie persoane suficiente și suficient de bine formate care lucrează în acest sector, care să poată asimila noile evoluții tehnologice. Statele membre trebuie să ia măsurile legislative care se impun, așa încât sectorul să fie consolidat. Mulțumesc, are cuvântul domnul Van de Camp. Eh, meneer voorzitter, eh, dank u zeer. Domnule președinte, vă mulțumesc. Mai întâi aș dori să mulțumesc colegului nostru Marian Marinescu, dar și lui Israel Hertog și Gezinei Meissner, pentru că grație lor am reușit să pregătim o rezoluție clară în legătură cu sectorul aviației. Nu vă ascund, domnule președinte, faptul că avem speranțe mari noi cei din PPE. Pe 2 decembrie dorim sau așteptăm pe 2 decembrie un document inovant care să ne spună ce are de gând să facă doamna Bulț în sectorul aviației și în domeniul concurenței în sectorul aviației. Așteptăm noutăți în legătură cu patru lucruri. Mai întâi, concurența. Um, acest sector este uh, prea limitat. Dorim să fim uh, um, să facem față concurenței mondiale, dar în condiții egale și avem dubii în legătură cu companiile uh, din Orientul Mijlociu și din Golf. În al doilea rând, industria aviației în Uniunea Europeană și industriile conexe uh, dronelor, sateliților, sunt esențiale pentru economia europeană. Trebuie să ajutăm aceste ramuri economice. În al treilea rând, mă adresez aici colegului Hertug. Agenda socială este foarte importantă. În industria aeronautică, de multe ori, uh, lucrurile uh, sunt făcute cam brutal. Nu trebuie să uităm drepturile forței de muncă. Și, în al patrulea rând, siguranța. Am văzut ceea ce s-a întâmplat în Egipt. Trebuie să, asim, să asigurăm siguranța în avioane. Aceasta este o adevărată provocare. Are cuvântul doamna Iana Sender, un minut. Presidente, sí, señora comisaria, eu solo... Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Când ați uh, lucrat la pachetul aviatic pe care îl aștept, când lucrați la acest pachet pe care îl așteptăm, nu uitați pe, 800, pe cei 850 de milioane de pasageri care călătoresc uh, în Europa în fiecare an și nu uitați drepturile lor. În același timp, încercați să apărați companiile și uh, pasagerii de companiile care nu își tratează bine uh, Uh, pasagerii și nu uitați nici pe cei 500.000 de angajați din uh, domeniu. Sunt foarte supuși presiunii concurenței. Există tineri care chiar nu primesc salariile, uneori uh, plătesc pentru a-și obține licențele. Există persoane care merg acasă fără să fie plătite. Nu uitați ce, ce va însemna acest pachet pentru ei. Nu uitați că uh, trebuie să existe acces și la aeroporturi mai mici, regionale. Nu uitați impactul uh, documentului, propunerii noastre și asupra industriei. Să nu uităm că atunci când uh, recic și când reciclăm avioane trebuie să rămânem competitivi. Domnul Poreba. Și concurenții noștri. Domnule președinte, doamnă comisar, ne confruntăm cu multe provocări la adresa competitivității, atât la nivel intern cât și la nivel mondial. Um, pe piața internă încercăm să reglementăm, să impunem reglementări și limitări, cum ar fi uh, sistemul de uh, um, schimb al ratelor de emisii, care limitează posibilitățile companiilor europene Eh, e important să se ia măsuri pentru a spori competitivitatea sectorului european și o strategie pe termen lung pentru dezvoltarea sectorului aerian în Europa. Doresc să subliniez și rolul important jucat de aeroporturile regionale, așa cum se întâmplă în regiunea mea. Ehm, e vorba de aeroportul din Iașonca, aeroport secundar, dar care poate eventual să devină un aeroport important Um, care să preia o parte din traficul unor aeroporturi mari din Polonia. De aceea așteptăm această propunere, doamnă comisar. Sperăm că va fi o propunere care să contribuie în mod strategic la uh, dezvoltarea acestui sector. Anchele. Are cuvântul domnul Telicca. Un minut. Vă rog, doamnelor și domnilor deputați, să nu vorbiți uh, prea rapid, pentru că altfel uh, nu se poate interpreta. Mulțumesc. Apreciez că ați apreciat rezoluția noastră. Se pare că ne îndreptăm în aceeași uh, direcție și multe lucruri se suprapun. Uh, rezoluția mie mi se pare una echilibrată, sigur nu e perfectă, dar cred că avem aceleași obiective. Aș dori să reflectez asupra ceva ce colegii au spus. Mi se pare că anumite companii aeriene o duc prost, nu din cauza companiilor sau a statelor membre, ci din cauza Uniunii Europene, care totdeauna e de vină. E clar că avem nevoie de un pachet pentru aviație, trebuie să vedem ce se întâmplă cu piața internă, ne trebuie uh, o concurență echitabilă. Comisia trebuie să facă anumite eforturi, dar protecționismul nu e calea de ieșire. Așa că, doamnă comisar, trebuie să spun că suntem și noi uh, nerăbdători. Dacă politicile dumneavoastră sunt calibrate bine, vor putea fi o bază solidă pentru interacțiunea noastră, însă eu cred că principiile trebuie să ducă la competitivitate și sunt sigur că suntem pe aceeași linie și în acest punct. Mulțumesc, spune președintele, acum acum domnul Huntis. Vă rog, pentru un minut. E proetre. Mulțumesc, domnule președinte. Așteptăm propunerile finale ale Comisiei în domeniul aviației. Ne-am dorit să se pună capăt oricărei tip de privatizare în domeniul uh, aeroporturilor sau companiilor aeriene în Grecia, după aplicarea programului, care este practic un uh, șantaj, multe aeroporturi uh, regionale esențiale pentru turism vor fi uh, privatizate sub presiunea Comisiei și a Eurogrupului. Toate acestea se fac sub autoritatea Frankfurtului. Avem de-a face cu un imperialism economic, o umilire a Greciei cu contractul ce se va semna, Frankfurt, Frankfurtul va controla turismul elen. Va fi un acord de tip colonialist timp de 40 de ani. Până la urmă ei vor decide uh, cum uh, își vor stabili uh, tarifele toate aeroporturile naționale. Luptăm uh, pentru a obliga guvernul elen să pună capăt acestei obligații de a accepta astfel de măsuri uh, imperialiste. Mulțumesc. Uh, eh, Are cuvântul domnul Piper, dar mai întâi doresc uh, să salut Uh, publicul prezent uh, în sală. Doresc să amintesc că e vorba de o discuție foarte tehnică cu deputații din comisiile competente, mai ales Comisia pentru Transportul privind viitorul sectorului aviației. Apoi, hemiciclul se va umple pentru că vor urma voturile. Uh, are cuvântul acum domnul Piper, un minut și jumătate. Comisar. Domnule președinte, doamnă comisar, Industria aviatică europeană este sub presiune luptă sindicală, taxe, drepturile pasagerilor, concurență subvenționată. Obiect, uh, consecințele sunt dramatice. Companiile aeriene în ultimii ani au pierdut 20.000 de locuri de muncă. Tocmai de aceea companiile și întreaga industrie au nevoie de o gură de aer, este nevoie de inovație, în plus se fac fuziuni și așa mai departe. Europa trebuie să îmbunătățească condițiile cadru. Comisia, doamnă Bulț, trebuie în sfârșit să ia în serios dreptul concurenței și când concurența este neloială să intervină, nu cu, prin declarații, prin legislație, doamnă comisar. Statele membre trebuie în sfârșit să uh, creeze cerul unic european. Nu se mai poate să uh, gândim uh, de fiecare dată pe bisericuțe. Pe lângă toate poverile pe care le impunem, trebuie să ne gândim dacă nu putem să oferim ceva acestei industrii. Un prim pas îl facem astăzi Uh, domnule președinte și doamnă comisar. În rezoluție se regăsesc multe elemente pozitive, concurență loială, aeroporturi competitive. Sunt uh, idei foarte bune pentru comisie și noi așteptăm să vedem ce urmează. Mulțumesc. Onorevole Ueli, per un minut. Köszönöm szépen, elnök úr. Nu, e un minut. Mulțumesc foarte mult. Și eu aș dori să comisara Bulci. În cadrul Parlamentului European mă ocup de turism. Și trebuie să știm că noi vorbim aici de 10 milioane de angajați și de 2 milioane de companii. Sectorul turismului companiile aeriene, hotelurile, diferitele părți implicate ne spun cu toate că Uniunea Europeană reprezintă acum principala destinație turistică, însă lucrurile se pot schimba. Din mai multe motive. În primul rând, sistemul de vize, vom vorbi despre nou regim de facilitare a vizelor. Și un alt motiv, regulile aviatice și toate obstacolele care Uh, le îngreuează călătoria zeci de milioane de turiști, de exemplu, care vin din China să viziteze continentul nostru. Domnul Van Dalen are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acest parlament, din păcate, încearcă din nou să-și submineze propria credibilitate. Toată lumea știe că acest pachet pentru viitorul aviației a fost redactat de Comisia Europeană. Cu toate acestea, cu puțin timp înaintea prezentării acestui pachet de către Comisie, am asistat la prezentarea unei liste lungi de dorințe de către Parlamentul European. Este important ca prin acest pachet să ajungem la o egalitate de șanse între actorii de pe piață, apoi trebuie să monitorizăm cu mare atenție ce se întâmplă cu zborurile peste teritorii periculoase, um, să garantăm uh, verificarea aprofundată a pachetelor pentru că vedem ce s-a întâmplat în uh, Egipt. Aceasta mi se pare un lucru foarte important. Domnul Richea, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, această rezoluție arată cât uh, uh, de multă speranță își pune Parlamentul în acest sector. Uh, ne preocupă aceste subiecte pentru că Consiliul apără în continuare suveranismul și corporatismul. Noi ne dorim ca acest pachet aerian să facă să avanseze pozițiile statelor membre. În al doilea rând, în momentul în care confirmăm noi, acordăm noi responsabilități a Agenției de Securitate Aeriană, ar fi uh, inoportun să uh, scădem fondurile alocate acestei agenții. De asemenea, industria aeriană a fost o pârghie foarte bună pentru noi pachetul aviației trebuie să însoțească um, acest efort. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumim pentru prezență. Cuvintele mele nu pot fi decât de laudă față de această rezoluție și conținutul acesteia. Acest sector are nevoie de un nou impuls pentru a-și asigura viabilitatea și competitivitatea. Consolidarea companiilor europene, aeroporturilor și industriei aeronautice sunt necesare. Trei grupuri importante susțin această rezoluție și asta garantează faptul că am diagnosticat așa cum trebuie problemele existente. Referitor la competitivitate, Comisia trebuie să țină cont de reciprocitate în relațiile cu țările terțe trebuie făcute previziuni, deoarece în acest sector uh, există locuri de muncă înalt calificate. De asemenea, trebuie pus accentul pe securitate. Aceasta trebuie sporită, doamnă comisar, și așteptăm cu nerăbdare măsurile și propunerile comisiei. Acestea fie spuse, mai există o temă pe care nu o putem evita. Punctul 28 pentru delegația spaniolă a BP-ului e un punct care, deși nu citează Gibraltarul, știm că se referă la faptul că utilizarea aeroportului din uh, Gibraltar ar crea un blocaj. Doamnă comisar, e o problemă de suveranitate. Nici Comisia, nici Consiliu uh, care sunt uh, rugați să acționeze, nu au de ce să se implice. E o problemă între două state suverane, Spania și Marea Britanie. Noi vom dialoga și ne vom soluționa vechile conflicte. Sperăm să putem să dialogăm în continuare cu Marea Britanie, dacă, bineînțeles, această țară va reuși să rămână în Uniunea Europeană, așa cum ne dorim și noi. Mulțumim. Are cuvântul acum doamna de Monte. Signor Presidente, signora Comisar. Doamnă președinte, domnule președinte, domnule, doamnă comisar, e important să avem cât mai rapid un pachet aviatic, deoarece acest sector se confruntă cu multe provocări. Aeroporturile și companiile aeriene trebuie consolidate. Traficul va crește, presiunea competitivă de asemenea va crește. De aceea e nevoie de eforturi din partea Consiliului pentru a aproba cât mai repede propunerea de regulament privind uh, alocarea de sloturi aeroportuare. Acest pachet trebuie să promoveze implementarea cerului unic european pentru a garanta utilizarea optimă a spațiului aerian european și pentru a satisface um, cerințele tuturor utilizatorilor. Acest pachet afectează și industria turistică, deoarece va ușura planificarea călătoriilor. Liberalizarea nu trebuie să se facă în detrimentul normelor sociale și de siguranță, mai ales când vedem ultimele știri uh, care cred că nu le vom uita prea ușor mulțumesc, domnul Zlotovski, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Numărul pasagerilor din sectorul aviatic este în creștere și acesta este un motiv să fim mândri de aviația europeană. Această formă de transport nu are doar uh, laturi pozitive, ci și uh, unele negative. Și Comisia Europeană are dreptate în încercarea de a face față provocărilor viitoare cu care se va confrunta sectorul aviatic. Însă, nu trebuie ca prin noul pachet să frânăm dezvoltarea viitoare a acestui sector, mai ales prin impunerea unor uh, poveri administrative sau fiscale acestor linii de transport aerian. Trebuie să găsim posibilitatea de a garanta securitatea pasagerilor și, în plus, avem nevoie de inovare pentru a putea controla în mod eficace traficul aerian. Va trebui să continuăm să investim în infrastructură, poate într-un mod mai inteligent decât am făcut-o până acum, deci să nu investim doar în aeroporturi, dar și în legăturile dintre aeroporturi și uh, orașe. Și va trebui să găsim o modalitate de a evita concurența neloială în respectarea regulilor de pe piața internă și sper că propunerea Comisiei va reuși să răspundă tuturor acestor probleme. Doamna Bilbao Barandica. Comisaria. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, Uniunea Europeană are o nouă oportunitate cu acest pachet privitor la industria aer- aeronautică pentru a arăta că suntem capabili să trecem peste interesele uh, naționale ale unor state pentru a susține economia europeană. Trebuie să implementăm cerul unic european pentru a contribui la eficiența și durabilitatea companiilor noastre aeriene. Doar împreună putem să facem acest lucru pe o piață globală Trebuie să evităm concurența neloială în fața uh, liniilor aeriene, să evităm practicile proaste interne care dăunează sectorului și pot să dăuneze securității. Trebuie să reducem sarcina administrativă, să integrăm sistemul aerian într-un sistem de mobilitate combinat cu un bilet unic în combinație cu alte moduri de transport, ca aeroporturile regionale să fie integrate și ele cu oferta și să se susțină inovația la toate nivelurile. Trebuie să se creeze aplicații mm, adresate clientului final. Așteptăm propunerea dumneavoastră cu mare interes. Vă mulțumesc. Are bardzo panie przewodniczący pani komisarz! Domnul lukacijevska are cuvântul. mulțumesc. Uh, aceste măsuri sunt importante pentru a crește turismul, pentru a îmbunătăți situația din sector, dar și pentru contactele de oameni. Mobilitatea, coeziunea ar avea de câștigat în Uniunea Europeană. Acest sector oferă peste 5 milioane de locuri de muncă. Contribuția la PIB e de 365 de miliarde de euro aproximativ. Toate acestea ne arată cât de important e acest sector – asemenea, știm cu ce probleme se confruntă această industrie. De aceea ar trebui să întreprindem acțiuni, pe de-o parte să asigurăm o concurență corectă și o bună uh, uh, rețea și conectări bune în cadrul rețelei și să ne gândim de asemenea și la pasageri, la siguranța și drepturile acestora. Să nu uităm de asemenea și drepturile și obligațiile operatorilor aerieni. În același timp, spațiul aviatic european e foarte important, deoarece actualele regulamente nu fac decât să reducă din competitivitate. Eu sper că din partea Comisiei Europene să vedem acțiuni cât mai rapide și Sper să se formuleze o strategie pe termen lung eficientă pentru întregul sector aviatic. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Care cuvântul, doamna Sehnalova? Ah, děkuji za slovo, vážená paní comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Aș dori să mă refer și eu la pachetul aviației în pregătire cu cu toții știm că există o concurență mare în sectorul uh, transportului aerian și că se încearcă câștigarea unui avantaj competițional prin subminarea standardelor sociale, prin scăderea salariilor și așa mai departe. Vedem că echipajele de bord aeronavelor uh, au contracte de muncă atipice, Însă trebuie să insistăm asupra garantării securității pasagerilor, pentru că acest element va fi determinant pentru viitorul acestui sector. Mulțumesc, domnule președinte. Aviația uh, reprezintă, este cheie pentru dezvoltarea europeană. Ryanair și EasyJet au făcut mult mai multe decât uh, fondurile regionale. Aviația este o afacere globală, deci trebuie să fim deschiși, competitivi și avem nevoie de, de inovare. Trebuie să susținem sistemele de bilete integrate și inovarea generală. Trebuie să implementăm cerul unic european și să încheiem acorduri inclusive de, pentru aviație cu partenerii noștri. Trebuie să promovăm și importanța uh, aeroporturilor regionale, cum ar fi Birmingham, care este în circumscripția mea. Multe state membre au o taxă pe aeroport uh, care înseamnă 71 de lire sterline sau 100 de euro pentru zboruri din uh, Regatul Unit. Uh, cred că aceste taxe ar trebui eliminate pentru că reprezintă o barieră împotriva competitivității. Suntem aici pe o piață globală. Urmează domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revin asupra unei chestiuni care apare în rezoluție, dreptul pasagerilor. Directiva 261 uh, e practic uh, blocată acum. Știu că există sensibilități din partea Spaniei și Marii Britanii, însă aceste sensibilități nu fac decât să întârzie întreg sectorul aerian, care practic acum e uh, blocat de ce se întâmplă. Companiile au nevoie de claritate în ceea ce privește drepturile și obligațiile. Am înțeles că există intenția Comisiei de a da orientări interpretative pentru a clarifica regulile existente, în așteptarea unor reguli definitive. Personal nu sunt de acord cu astfel de soluție, deoarece cred că e esențial să facem presiune asupra Consiliului pentru a se adopta în sfârșit noi reguli. Doar niște reguli noi ne-ar permite să ne bucurăm de toată certitudinea juridică uh, atât de importantă. Și le spun colegilor care asigură președinția la Consiliu să facă tot posibilul pentru a-i uh, oferi Europei ceea ce e atât de necesar. Domnul Bach are cuvântul. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea pachetului aviatic. Sunt de acord cu dumneavoastră. Transfer nevoie în mod urgent de noi uh, impulsuri, astfel încât uh, traficul european și întregul, întregul sector al uh, transportului aerian să se găsească într-o poziție mai bună și pentru acest lucru avem nevoie, așa cum a spus și dumneavoastră, de o strategie orientată pe termen lung. Un număr foarte mare de locuri de muncă există în acest uh, sector și foarte mulți colegi s-au uh, referit la acest uh, lucru. Cu toate acestea, nu cred că ar trebui să uităm dimensiunea socială, pentru că un impact direct asupra siguranței este avut de condițiile de lucru ale lucrătorilor din acest sector. La ultima conferință din domeniu au fost listate toate aceste probleme. Avem nevoie de specialiști bine pregătiți, tocmai de aceea trebuie să păstrăm anumite practici, uh, cum sunt contractele uh, colective de muncă și în acest sector. Ce nu avem nevoie și ce trebuie să desfințăm sunt uh, practicile dubioase de afacere ale uh, liniilor aeriene care oferă servicii la uh, prețuri foarte, foarte mici și acest lucru este legat, desigur, cu condiții de muncă precare pentru angajaților. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul domnul Nilsson acum. Tack eh, eh, Doamna comisar. Mulțumesc. În ultimii ani am văzut cum piața muncii în acest sector aviatic uh, devine un fel de vest, de Wild West. Condiții de dumping, salarii din ce în ce mai scăzute, uh, condiții de lucru proaste, amenințări pe termen mediu și lung. Toate acestea trebuie oprite prin legislație și de aceea e important ca acest sector să fie sprijinit, să nu uităm și uh, siguranța și securitatea. Acestea nu pot să treacă pe termen, pe planul 2 din cauza anumitor uh, neînțelegeri între autoritățile naționale. Cooperarea europeană trebuie consolidată și mai există o chestiune care se bucură de consens popular. Acest mandat pentru a consolida EASA este foarte bine văzut de populație deoarece știm că există o legătură clară între condiții proaste de lucru și uh, condiții mai proaste în ceea ce privește securitatea. Domnul Koch are cuvântul. Colegii, colegi... Dragi colegi, dragi colegi, dragă doamnă comisar, în primul rând aș dori să salut în mod expres faptul că discutăm despre un nou pachet legislativ ceea ce ne garantează că vom avea un cadru legislativ uh, coerent și nu măsuri uh, individuale în legătură cu care există pericolul de a fi uh, contradic- contradictorii. Mă bucură Aștept cu nerăbdare viitorul. După acest pachet aviatic, sper că vom putea discuta despre un pachet rutier și despre un pachet de punere în aplicare a transportului uh, maritim. Deci lucrurile se desfășoară foarte bine, doamnă comisar, și vă felicit sectorul aviatic are o dimensiune internațională foarte pronunțată și cred că nu ar trebui să ignorăm această dimensiune. Limitarea emisiilor este, are rost doar în cadrul uh, OACI. Regulile globale au un rol important pentru păstrarea competitivității sectorului aviatic, aviatic european și mă bucură faptul că toată lumea a insistat asupra necesității de a consolida competitivitatea companiilor aeriene europene, care se confruntă în acest moment cu o concurență acerbă din partea liniilor aeriene din uh, statele arabe și ar fi de dorit dacă și Comisia ar uh, discuta această problemă a competitivității și dacă ar veni cu propuneri concrete în acest sens. Și în ultimul rând, un apel urgent adresat statelor membre. Uniunea Europeană uh, își va regăsi uh, credibilitatea doar în momentul în care uh, va apărea un adevărat spațiu unic uh, european în Europa. Mulțumesc, care cuvântul domnul Simon. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Problema sectorului aviației a fost că continu- continuăm să-l tratăm ca un sector vorbim despre un sector și nu vorbim despre cum se potrivește acest sector în economie și societate. De a, așa ajungem cu situații ridicole, cum ar fi în Regatul Unit, unde decidem să, decid, să con, construim un, un 77-lea aeroport în Londra, când de fapt trebuie să creștem capacitatea aeroporturilor regionale, cum ar fi Birmingham. Acest aeroport are ar contribui aproape 2 miliarde de euro la economia națională și ar trebui susținut mult mai mult. Atunci când luăm în considerare importanța strategică a aeroporturilor uh, asupra economiei, trebuie să ținem cont și de condițiile de lucru ale celor care lucrează acolo. Nu vrem contracte uh, care îi exploatează pe oameni, contracte cu zero ore de lucru, cum sunt numite. Vrem condiții corecte de muncă pentru toată lumea. Vă mulțumesc. Urmează domnul Monteiro de Aguiar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Într-adevăr, provocările cu care se confruntă industria aviației uh, sunt enorme. E vorba de companii aeriene, e vorba de industria aeronautică, însă e vorba și de aeroporturi. Aeroporturi care se confruntă cu o concurență exponențială de multe ori neloială uh, față de țările terțe. Conectivitatea aeroporturilor europene, în loc să crească, scade. Și aceste modificări și alte schimbări, cum ar fi rutele anumitor zboruri, afectează aeroporturile regionale mai ales. Din acest motiv, nu vreau să ratez ocazia pentru a mă adresa doamnei comisar și pentru a-i spune că eu cred că în cadrul acestui pachet Comisia trebuie neapărat să prezinte o strategie pentru aeroporturile regionale, care să țină cont de orientările din fiecare stat și care să considere aeroporturile regionale ca parte a soluției pentru decongestionarea aeroporturilor centrale. Ca să închei, Cred că avem nevoie de o viziune clară din partea Comisiei, deoarece aceste aeroporturi regionale sunt uh, cele care fac legătura între persoane, asigură uh, de asemenea comunicarea de servicii și de bunuri. Sunt de multe ori și porturi de, intrat, de intrare pentru turiști, un sector important pentru economia regională pentru coeziunea socială și economică sunt importante, dar mai ales pentru regiunile ultraperiferice, cum e cazul insulei Madeira. La parola onorevole Caputo. Mulțumesc, domnul Caputo. Președinte, il settore europeo della... Mulțumesc, domnule președinte. Sectorul aviației trebuie să se confrunte cu multe provocări, riscuri și schimbări. De aceea, din partea Comisiei așteptăm un pachet aviatic ambițios care se bazeze pe concepte de viabilitate și competitivitate. Nu putem să uităm impactul aviației asupra climei. Uh, dacă <laughs> știm cu toții că sectorul transportului e pe locul 2 în ceea ce privește emisiile, emisiile de gaze cu efect de seră, OACI a fost uh, rugată să facă eforturi pentru a reduce în mod uh, considerabil emisiile până la sfârșitul anului 2016. De aceea, pachetul Comisiei trebuie să prevadă soluții care să reducă emisiile de oxid de carbon, așa cum se cere și din partea COP21. Trebuie de asemenea dezvoltați biocarburanți pentru sectorul aviatic care să ducă la reducerea emisiilor. Competitivitatea sectorului e de asemenea foarte importantă. E nevoie de structuri pentru companiile aeriene și trebuie stimulate statele membre să îmbunătățească infrastructurile aeroportoare pentru că acest sector să poată concura în condiții favorabile la nivel internațional. Mulțumesc! Mulțumim, domnule deputat. Are cuvântul doamna Flașicova Benova. Prețedaiuții, pani comisarca. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Acest sector este deosebit de important pentru că el asigură un număr mare de locuri de muncă. În fiecare an în Europa au loc aproximativ 10 milioane de Uh, zboruri, acest sector um, dă de muncă la aproximativ o jumătate de milion de oameni, deci este evident cât de important este obiectivul nostru. Trebuie să fie stabilizarea traficului aerian și pentru o liberalizare adevărată trebuie să fie garantate uh, servicii de înaltă calitate și uh, să fie respectate drepturile pasagerilor. Noi, noile reguli trebuie să se referă și la siguranța pasagerilor care folosesc aeronave și noul pachet aviatic nu ar trebui să ducă la presiuni mai mari asupra pasagerilor pentru că pe foarte multe aeroporturi, din punct de vedere al drepturilor pasagerilor, situația este uh, dificilă. Mulțumesc, doamna să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În luna mai s-a uh, efectuat un studiu de către Institutul Gend, care a demonstrat că există companii la Baku care sunt uh, Uh, utilizate de către piloți care au contracte, care nu au contracte permanente, sunt plătiți pe zbor. Uh, trebuie să examinăm riscurile pentru lucr- lucrători care uh, sunt condiții detestabile pentru angajați și dăunează foarte mult cum uh, luptați împotriva acestor practici? Nu veți putea să rezolvați problema uh, doar dumneavoastră, dar ce aveți de gând să faceți în legătură cu acest dumping social în acest domeniu? Ă, ați putea să prevedeți taxe pentru aterizare care să depindă de bunele condiții ale salariaților. Are cuvântul doamna Moody. The future... Vă mulțumesc. Viitorul pachet pentru aviație este ocazia perfectă pentru a reevalua normele pentru siguranța aeronavelor. Sectorul producător de aeronave este deosebit de important pentru baza industrială din Uniunea Europeană și pentru inovare, mai ales în ceea ce privește materialele compozite. De exemplu, în regiunea mea, Airbusul are 4000 uh, de angajați și alte mii de locuri de muncă depind, uh, sunt create în lanțul de furnizori. Însă uh, se așteaptă foarte mult timp, uh, se, procesul de autorizare este foarte greoi și cred că procesul de omologare și de emitere a autorizațiilor de către EASA trebuie să fie accelerat, pentru că doar așa vom reuși să rămânem competitivi. Și toate aceste lucruri se pot uh, îndeplini fără costuri suplimentare pentru bugetul Uniunii Europene. Deci vă rog să profitați de această ocazie, să transformăm activitatea agenției ASA într-o activitate care să fie în avantajul acestui sector. Mulțumesc. Trecem acum la procedura CashDI. Prima intervenție ea este din partea doamnei Grâne. Thank you, Mr. President. Clune. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aștept cu nerăbdare pachetul aviatic de luna viitoare. Acest sector a fost foarte bun. Liberalizarea s-a desfășurat cu bine, au avut de câștigat pasagerii și întreprinderile. Și aveți dreptate, unele companii se descurcă foarte bine, altele foarte prost. Am văzut consolidări, am văzut că au apărut și noi companii aeriene care servesc foarte bine regiunile mele. Cineva vorbea aici de Ryanair și de EasyJet, care de multe ori ajung și în regiunile cele mai îndepărtate. În ceea ce vește cerul unic european, trebuie să acționăm și în ceea ce vește drepturile pasagerilor și sloturile aeriene. Acestea sunt prioritățile pentru a îmbunătăți competitivitatea companiilor europene. Pe de altă parte, salut faptul că ne vom implica și cu companii din afara UE, cum ar fi țările arabe din uh, Golful Persic. E important să o facem, să avem acorduri uh, cuprinzătoare cu aceste companii aeriene, deoarece acestea nu vor părăsi Europa în curând. Pasagerii europeni le folosesc deja și pasagerilor nu le-ar plăcea ca noi să construim o fortăreață prin care să protejim doar companiile europene. Deci avem nevoie de acorduri cât mai cuprinzătoare. Vă urez mult succes! E important să facem asta, deoarece Funcționăm într-o economie globală și nu putem să ne uităm doar în ograda noastră și să protejăm companiile pe care le-am avut noi uh, în mod istoric și trebuie să o facem pentru beneficiul consumatorilor și pentru beneficiul celor care fac uh, afaceri la nivel internațional. Are cuvântul acum Doamna Marias. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Doamna Marias. Η αεροναυπηγική βιομηχανία είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mulțumesc, domnule președinte. sectorul aeronauticii este unul dintre cele mai importante sectoare europene pentru creștere cu o cifră de afaceri de miliarde de euro și cu milioane de locuri de muncă în Grecia, datorită memorandumului care ne-a fost impus, o serie de aeroporturi au ajuns să fie deservite de Fraport, o uh, întreprindere germană. O întreprindere așadar care ocupă un loc preponderent pentru a gestiona aceste aeroporturi în uh, Uh, Europa și încalcă chiar regulile Uniunii Europene în ceea ce privește ajutoarele de stat. Așadar, aeroporturile elene sunt întreținute de către germani. Uh, turismul din Grecia ar devenit un, o sursă de venit pentru Germania și nu este un lucru care servește poporului grec. Ladies and gentlemen. Domnul Frunzulică, mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, sprijin acest pachet aviatic, deoarece va oferi un impuls pentru o industrie aeronautică mai viabilă, mai competitivă, va consolida companiile aeriene, aeroporturile și industria. Va asigura uh, condiții egale de participare pe piața internațională și va stabili o strategie pe termenul pentru acest sector. Comisia ar trebui să țină cont de inovare, de traficul aerian, modul în care e gestionat acesta, digitalizare și soluțiile multimodale. E important ca în pachet să se sprijine uh, soluții globale, internaționale, cum ar fi măsuri internaționale pentru a face față emisiilor de dioxid de carbon. Aeroporturile europene suferă mari presiuni concurențiale, de aceea Comisia ar trebui să țină cont de aceste evoluții și să implementeze uh, direct taxele aeropoarte. De asemenea, să avem un plan strategic pe termen lung pentru a vedea care sunt și posibilitățile pentru aeroporturile regionale din noi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Paet! Suur tänu! Euroopa Komisjon otsustas laupäeval, et lennu... Comisia Europeană a decis sâmbătă că Estonian Air, compania noastră aeriană, a primit un ajutor de stat din partea guvernului și că acești bani ar trebui să fie plătiți înapoi, ceea ce a dus la falimentarea companiei noastre aeriene naționale. 160 de, 160 de oameni și-au pierdut uh, locul de muncă. S-a afirmat că ajutorul de stat uh, acordat de guvern ar fi dăunător pentru uh, concurență. Însă despre ce concurență este vorba? Pentru că compania noastră aeriană națională oferea un număr uh, redus de zboruri și astfel, de fapt, în urma falimentării acestei companii, uh, conectarea noastră cu restul lumii a devenit și mai dificilă și mă întreb cum este o asemenea măsură în avantajul politicii și în avantajul Uniunii Europene. Noul pachet uh, al aviației ar trebui să țină seama de caracteristicile specifice competitivității în zonele periferice ale Uniunii Europene și legislația ar trebui să fie schimbată astfel încât și uh, statele periferice să își păstreze legăturile cu centrele importante de pe planetă, pentru că piața singură nu va asigura aceste legături. Mulțumesc. Domnul Sakura, fără cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, dar ce e bun să vorbim astăzi despre competitivitatea sectorului aerian european și despre protecția consumatorului de agenda socială și de aceste lucruri, dacă acest lucru nu este în beneficiul cetățenilor. Sau poate că este vorba de un monopol care nu este bun decât dacă este public și german. Trebuie să susținem, bineînțeles, sectorul aerian. După cum s-a mai spus, în Grecia 14 aeroporturi general, principale sunt uh, deja sub control german, sub presiunea troicăi. Acest lucru s-a uh, făcut doar pentru aeroporturile judecate ca fiind viabile. Așadar, nu există nicio perspectivă de creștere pentru aceste aeroporturi sau pentru țara noastră, pentru că nu apare niciun, nicio investiție nouă. Am uh, sacrificat aeroporturile pe altarul politicii uh, de a da favoruri guvernului german și guvernul elen a fost uh, lovit de aceste măsuri care îi afectează și pe lucrători. Doamna comisar, așa vrea, vede Europa creșterea și dezvoltarea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție această dezbatere. Am avut multe de învățat în această seară. Aș avea de spus trei lucruri practicile din țările terțe la care s-a referit doamna comisar. Clar că trebuie abordată această problemă la, global, la nivel global, deoarece trebuie niște condiții egale. Al doilea rând, amprenta de dioxid de carbon. Clar, aici avem o sursă de îngrijorare, deoarece sectorul poluează foarte mult. Comisia trebuie să facă tot posibilul pentru a limita emisiile, însă și cei care vor participa la cea de-a 21-a conferință a părților de la Paris trebuie să facă tot posibilul pentru ca și industria aviatică și transportul maritim să fie incluse într-un acord internațional. Competitivitatea companiilor aeriene. Ryanair e o companie din Irlanda cu mare succes Uh, condițiile sunt în bunătățire în ceea ce privește condițiile de angajare și, de asemenea, uh, au crescut numărul de pasageri cu un milion în Irlanda în urma renunțării de către guvern la o taxă suplimentară. Vă mulțumim, domnule Kelly. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Violeta Bulci. President, Dear members of Europe. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, această dezbatere a fost uh, incredibilă și cred că mi-a demonstrat cât de importantă este această temă și în ciuda provocărilor majore, sunt convinsă că încercăm să facem față acestor provocări, ține seama de părerea tuturor părților interesate. Aș dori să mă refer pe scurt la unele din comentariile și uh, întrebările dumneavoastră. Din păcate nu voi putea răspunde tuturor întrebărilor care mi-au fost adresate pentru că nu avem foarte mult timp la dis- dispoziție. Pot vorbi foarte rapid, însă nu știu dacă interpreții vor reuși să țină pasul cu mine. Dacă sunteți de acord, o să vă transmit în scris răspunsuri la întrebările uh, la care nu voi răspunde. răspunde. O temă abordată se referă la garantarea uh, unei uh, concurențe loiale. Noi suntem de acord cu acest obiectiv, cu păstrarea concurenței loiale în sectorul aviatic și dispunem de mai multe instrumente pentru a garanta acest lucru. În primul rând, promovarea unor uh, principii sănătoase ale competiției prin acordurile bilaterale, în al doilea rând, promovarea acordurilor bilaterale cu parteneri comerciali uh, importanți pentru a ajunge la acorduri uh, cuprinzătoare și revizuirea clauzelor uh, referitoare la o competiție loială, astfel încât aceasta să poată funcționa mai bine în relațiile cu țări terțe și să asigurăm în același timp că autoritățile naționale au competențe exhaustive când vine vorba de respectarea legilor competiției în Uniunea Europeană. În al doilea rând, s-a pus o întrebare legată de subvenții. Aș dori să insist asupra faptului că existența acestor subvenții încă nu a fost uh, dovedită și chiar dacă există asemenea subvenții, trebuie să stabilim dacă impactul asupra companiilor europene acestor subvenții este unul negativ. Acesta este obiectivul pe care îl urmărim și haideți să nu uităm că pierderea competitivității de către sectorul aviatic european se are mai multe cauze, de, de exemplu, fărâmițarea continuă a, spa, a spațiului uh, aerian uh, european, uh, lipsa de infrastructură și lipsa de egalitate de șanse între diferiții actori de pe piață. Și vom încerca să răsunem tuturor acestor probleme prin strategia viitoare. În ceea ce privește regulamentul din anul 2004, până acum, nu a fost depusă nici o plângere de către acest sector uh, economic, în ciuda unor plângeri frecvente referitoare la practici neloiale din partea unor state terțe. Drept urmare, Comisia este în momentul de a finaliza revizuirea acestui regulament 8, 8, 861 din 2004 uh, și probabil că la începutul anului 2016 vom veni cu o propunere concretă în acest sens. În ceea ce privește condițiile de muncă, pe o piață competitivă a transportului aerian, presiunile referitoare la reducerea costurilor operaționale este mare și prin strategia aviatică Comisia Europeană își dorește să răspundă tuturor acestor uh, provocări tot, toți actorii de pe piață ar trebui să poată profita de potențialul existent și să creeze uh, locuri de muncă uh, mare calitate și în acest context cel mai important element îl reprezintă un puternic uh, dialog social și cred că am creat premisele pentru acest dialog social cu ocazia conferinței organizate în iunie 2015. Formula tipică de contracte este un alt subiect menționat și trebuie să analizăm toate uh, elementele juridice și reale uh, ale acestui fenomen pentru a înțelege cum sunt, care sunt implicațiile recurgerii la aceste tipuri de contracte atipice. În acest scop, Comisia va publica peste puțin timp un studiu privind ocuparea și condițiile de lucru în, uh, în acest sector și în plus EASA a creat un grup de lucru care se ocupă de aspectele de, care țin de siguranță aduse de noile metode de operare. Pregătirea profesională și aptitudinile unele din uh, aptitudini necesare pentru a garanta securitatea nu au fost diseminate suficient de mult și trebuie să insistăm mai mult pe pregătirea profesională. Și în acest punct de vedere, Academia Virtuală a EASA devine o adevărată rețea europeană a instituțiilor acreditate și uh, în domeniul uh, aviației. Standardele comune referitoare la criteriile care trebuie să fie respectate de inspectorii aviatici sunt analizate de asemenea de către Comisia Europeană. În ceea ce privește mediul înconjurător, Uniunea Europeană a creat un cadru legislativ puternic, puternic mecanismul de limitare a emisiilor în sectorul uh, aviatic și uh, ne dorim să ajungem din anul 2020 la un acord uh, global și adoptarea unor standarde, pentru prima dată, standarde privind emisiile de oxid de, de carbon pentru aeronave. Provocarea legată de Gibraltar, această temă a fost de asemenea amintită. Problema Gibraltarului riscă să pericliteze mai mulți ani de activitate a instituțiilor europene și împiedică Uniunea Europeană să-și respecte angajamentele în acest domeniu. Deci, cerem ambelor părți să aibă o abordare constructivă pentru a găsi o soluție pragmatică. Strategia aviatică ar trebui să să dea un imbold progreselor în acest domeniu, mai ales uh, când vine vorba de pas- drepturile pasagerilor și SESAR 2+. Deci, domnul președinte, stimați membrii ai Parlamentului European, Comisia Europeană intenționează să prezinte strategia privind aviația la începutul lunii decembrie. Nu dispunem de o soluție magică, desigur, însă acest proces ar trebui să ne ducă la sfârșitul său la un uh, sector aviatic mai competitiv și la o piață aviatică comună și mai puternică și aștept cu nerăbdare colaborarea strânsă cu toți dintre dumneavoastră și sper că vom reuși să facem un uh, important pas înainte și că aviația Uh, europeană își va păstra rolul de lider atât în Europa cât și pe plan global. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am primit șapte propuneri de rezoluție în urma acestei dezbateri. Se încheie acum discuția. Votul va avea loc mâine. Vreau să vă reamintesc tuturor, uh, dragi colegi eurodeputați, că uh, ne apropiem de cea de-a noua ediție a premiului cinematografic Lux al Parlamentului European. Sunt uh, premiate um, cele mai bune trei filme de autor uh, din Uniunea Europeană pentru a promova producția cinematografică europeană. Toate filmele care au, au ajuns Mediterane, Mustang și Uroc au subtitrări în toate limbile Uniunii Europene. Premiul va fi acordat de către europarlamentari, deci de aceea vă rog, vă invit pe toți să vizionați cele trei filme din cadrul festivalului și să votați până pe 23 noiembrie, deoarece pe 24 noiembrie va avea loc ceremonia de decernare a premiului. Vreau de asemenea să informez publicul care este prezent la această sesiune plenară că va avea loc și un vot al cetățenilor pentru a uh, judeca aceste filme. Deci pe lângă premiu va fi și uh, un, un vot popular. Pentru aceasta trebuie să intrați pe Lux Prize și să dați un click acolo pe un banner Vote for your film și cred că acesta este și un mod interesant de a implica pe cetățeni în eforturile de promovare a producției cinematografice europene. Deci, repet, până pe 23 noiembrie, eurodeputații vor trebui să voteze și eu sper că cât mai mulți din noi să fie responsabili. Eu sunt responsabil de premiile Lux, vicepreședintele Costa deja a anunțat acest premiu. Eu v-am dat și informații suplimentare, însă cred, dragi colegi, că e foarte important să participați cu toții la alegerea filmului pe care îl considerați cel mai bun. Avem filmul Uroc, filmele Mediterane, Uroc și Mustang. Acum uh, suspendăm lucrările până la ora 7 seara când uh, vom vota.